împotriva acestei călătorii. Rugăm biroul să, se, să revină asupra acestei idei, fiindcă nu facem decât să facem publicitate guvernului de la Teheran. Uh, Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Cu siguranță vom lua în considerare propunerile dumneavoastră. Protocol Iată, Pe 29 septembrie au fost emise procesele verbale pentru acele reuniuni. Toată lumea le are, nu există obiecții, se consideră adoptate. Proszę Państwa, mam szanowni koledzy. Doamnelor și domnilor, iată ce informații am să vă transmit. Doresc să urez bun venit unei delegații din Liban, E vorba de dom domnul Cabani, Bazi și Pacradunian. Bun venit, stimaților! Parlamentul European pune mare preț pe relațiile cu Libanul. Mai multe state membre sunt implicate în misiunea UNIFIL. Libanul e unul dintre puținele state arabe care a fost de acord să accepte o misiune de observare electorală acolo. E foarte important pentru noi că se întâmplă asta. Parlamentul European joacă un rol foarte important în asemenea misiuni. Delegația pentru țările Mașrec oferă un cadru instituțional pentru dialogul politic între parlamentele noastre. Vă încurajez, doamnelor și domnilor, să susțineți acest dialog prin contacte regulate. Sper ca reuniunile de ieri și de azi să fie unele pline de succes și să dea roade. Vizita prietenilor noștri libanezi va îmbunătăți relațiile dintre țara lor și instituțiile europene. Încă o dată, bun venit la Parlamentul European! Alte două comunicări acum. În primul rând, am vești bune, dar și vești îngrijorătoare care provin, de la, care provin din sudul Uniunii Europene. Salutăm stabilizarea situației din Libia, dar ne îngrijorează situația umanitară a refugiaților și a persoanelor uh, strămutate. Vor avea loc alegeri în uh, Libia și în Tunisia, uh, în, Tunisia, mă scuzați, alegeri libere. Voi vizita Libia și Tunisia, cele două state, pentru a exprima opinia, viziunea Parlamentului European față de procesul de democratizare și față de crearea unei piețe libere în zonă. Voi discuta de asemenea și despre relațiile de vecinătate cu Uniunea Europeană și despre relațiile de vecinătate între Libia și Tunisia. Violența din regiune trebuie stopată. În loc ca tensiunile să fie agravate de armată, armata ar trebui să intervină astfel încât să pună capăt conflictelor și să garanteze siguranța minorităților religioase din acele țări. În Siria și în Yemen, regimurile în continuare manifestă violență față de proprii cetățeni. Trebuie să facem apel la țările, la toate țările din comunitatea internațională pentru a transmite un mesaj clar împotriva acestei actitudini de oprimare. Câteva vești din Est acum. Cu tristețe aflăm că s-a dat verdictul în cazul Iuliei Timoșenko. Aceasta a fost condamnată la șapte ani în închisoare. Considerăm că e un act motivat politic și arată că aplicarea legii se face în mod arbitrar în acea țară, în Ucraina. Ne îngrijorează foarte mult independența și transparența sistemului judiciar de acolo. Statul de drept un sistem judiciar independent reprezintă două precondiții pentru semnarea unui acord de asociere la finele acestui an. Fac apel la autoritățile din Ucraina pentru a respecta principiile și valorile care stau la baza relațiilor noastre, dat fiind parteneriatul răsăritean. Doamnelor și domnilor, mai am câteva anunțuri de făcut doamna Lena Ek m-a informat că a primit o funcție în guvernul suedez. Potrivit regulamentului nostru de procedură, Parlamentul ia notă de asta și declară postul doamnei Lena Ek vacant din data de 29 septembrie 2011. Aș dori de asemenea să vă informez că declarația scrisă 26 per 2011 în ceea ce privește recunoașterea statului palestinian de către Uniunea Europeană este acum fără obiect. Este nulă și neavenită, dată fiind situația din Palestina. Există o rezoluție care a fost dată pe 29 septembrie 2011 și în acest motiv celălalt document a fost retras. Acum Trecem la ordinea de zi, o aveți în față. Aceasta a fost adoptată la conferința președinților pe data de 29 septembrie, în conformitate cu regula 137 din regulamentul de procedură. În urma consultărilor ce au fost întreprinse cu grupurile politice, iată ce schimbări au fost convenite. Cu privire la data de 12 octombrie, miercuri, astăzi, Vreau să mă refer la dezbaterea în ceea ce privește pregătirea Consiliului European de pe 23 octombrie. Vor fi depuse propuneri de rezoluție. Termenele limită sunt următoarele. Pentru propuneri de rezoluție, pe 11 octombrie la ora prânzului. Amendamente și uh, moțiuni comune de rezoluție 10 la, uh, dimineața pe 12 octombrie. Amendamente pentru moțiunile comune uh, de rezoluție, 11 dimineața în 12 octombrie. După cum vedeți, aceste termene au expirat. În ceea ce privește voturile pe părți, 7 seara, miercuri, 12 octombrie. Deci mai aveți până în această seară la ora 19 să depuneți cereri pentru voturi pe părți desigur în acord cu toate grupurile politice. În al doilea rând, dezbaterea în ceea ce privește aderarea Bulgariei și România la zona Schengen va include și um, întrebările orale depuse de ALDE, GUNGL și EFD. În al treilea rând, obiectivul uh, dezbaterii din uh, situației din Yemen și Bahrain va fi uh,